după cum bine știți, primul punct de pe ordinea de zi este comemorarea celei de-a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic obligatoriu al Cartei Drepturilor Fundamentale. Le reamintesc uh, membrilor că nu avem procedură pentru intervenții spontane la acest uh, punct și nu acceptăm nici solicitări de intervenție cu cartonaș albastru. Președinte de la Comisiune, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi, Vă mulțumesc că, că sunteți alături de noi uh, în această dimineață pentru a sărbători împreună cea de-a 10-a aniversare de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de la impunerea caracterului juridic obligatoriu al Cartei Drepturilor Fundamentale. Pe 1 decembrie într-o decembrie, într-o ceremonie Domnul Michel, doamna van der Leyen și doamna uh, Christine Lagarde uh, au sărbătorit această aniversare și am uh, inaugurat noul ciclu instituțional al acestui Parlament. De fiecare dată când venim la Strasbourg, trecem uh, frontiera cu Germania, dar niciodată nu ne dăm seama de acest lucru. De generații întregi sau timp de generații întregi, aceea a fost o graniță sângeroasă, iar acum pentru noi este normal să trecem granița în mod pașnic. Însă acest lucru a fost realizat, a fost o mare cucerire, o mare realizare și niciodată nu trebuie să considerăm că este un bun dat, mai ales că uh, sărbătorim cea de-a 75-a comemorare a bătăliei uh, din Arden, în care au murit zeci de mii de tineri europeni europeni pentru generațiile viitoare. Este important să ne reamintim că proiectul european este singurul, singurul proiect care ne-a permis să, să clădim un spațiu de pace, libertate și democrație. Ogni giorno, lavorando per... Și acestea sunt valorile pe care trebuie să le susținem și să le promovăm în fiecare zi în Uniunea Europeană astfel încât Uniunea Europeană să devină mai eficientă și mai puternică. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona acum 10 ani a fost un mare progres pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii săi și pentru țările noastre și mai ales pentru Parlamentul European și pentru democrația europeană, pentru că a consolidat natura democratică a Uniunii noastre a consolidat eficiența și transparența Uniunii Europene în beneficiul cetățenilor. Acum, datorită tratatului de la Lisabona, cetățenii au o voce mai puternică. De 10 ani, Parlamentul împărtășește cu Consiliul aprobarea bugetului anual și joacă un rol important în politicile europene. Dar nu trebuie să ne uităm că în spatele acestor cifre, în spatele liniilor bugetare și în spatele cadrului financiar se află oamenii lor trebuie să le dea Uniunea Europeană răspunsuri. Tratatul de la Lisabona ne ajută să respectăm uh, drepturile omului, statul de drept, uh, libertatea și democrația. Aceștia sunt pilonii pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Acești ultimi 10 uh, ani um, au fost uh, foarte importanți uh, pentru toate instituțiile noastre. Din păcate, discriminarea continuă să afecteze țările noastre. De fiecare dată ni se reamintesc probleme precum violența împotriva femeilor, um, rasism, intoleranță, care umilesc în continuare foarte mulți cetățeni europeni și cu ocazia acestei aniversări aș vrea să mm, reînnoim angajamentul nostru pentru o Europa liberă bazată pe solidaritate. Trebuie să ne gândim la viitorul nostru împreună. Trebuie să mergem mână în mână. la ultimele alegeri, cetățenii ne-au transmis un mesaj clar că vor să contribuie mai intens la proiectul european și sunt convins că conferința privind viitorul Europei, pe care vrem să o instituim în următoarele câteva luni, va reprezenta o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm. Va fi o oportunitate de a-i asculta pe cetățenii noștri, de a le înțelege doleanțele, așteptările și speranțele. Și Trebuie să ne asigurăm că democrația noastră va fi îmbunătățită. Va fi de datoria noastră să transpunem în practică solicitările cetățenilor și va trebui să realizăm o uniune care să facă față în mod mai eficient provocărilor de la nivel global. Evident, toate acestea trebuie să se reflecte în acte parlamentare și în politici relevante și cred că generația noastră poate face față acestei provocări. Vă mulțumesc! la parola Acum dau cuvântul domnului Manfred Weber. Aveți cuvântul, vă rog. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, să înfruntăm realitatea. Odată cu tratatul de la Lisabona, Europa s-a așezat după ce nu a reușit să creeze o adevărată Constituție Europeană. Dar nu ne-am resemnat, am învățat din greșelile noastre și, de fapt, am făcut progrese datorită unui moment de criză al Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a creat o uniune dintr-o comunitate. A dat Europei o voce politică unică în politica externă, stând la aceeași masă cu ceilalți lideri ai lumii, cu NATO și, de exemplu, în pactul nuclear iranian. A consolidat rolul cetățenilor. Codecizia a devenit metoda centrală de legiferare în Europa. Parlamentul European, instituția noastră, este astăzi o instituție puternică. Și am adăugat și noi responsabilități. Nivelul european, lupta împotriva criminalității, schimbul de date, parte din politica de azil au devenit chestiuni europene. Aceste decizii au adus mai multă securitate și siguranță în Europa și, de asemenea, au conferit caracter obligatoriu Cartei Drepturilor Fundamentale, care face parte din stilul nostru de viață european. Carta ne spune ce înseamnă să fii european, economia de piață socială, protecția mediului, statul de drept, democrația și libertatea. Europa niciodată nu a mers într-o linie dreaptă. Progresele și greșelile i-au format destinul. Tratatul de la Lisabona a fost un salt uriaș înainte către o modalitate modernă de cooperare între statele membre. Edmund Burke a spus un stat fără posibilități de schimbare nu are posibilitatea de a face conversație, de a vorbi. La 10 ani de la Tratatul de la Lisabona, haideți să facem pașii următori, îndrăzneți. Conferința următoare privind viitorul Europei este cea mai bună ocazie de a face acest lucru. Giscard d'Estaing a deschis Convenția Europeană și a spus atunci, haideți să visăm despre Europa. Și eu aș spune, haideți să visăm din nou. Pe măsură ce comunitatea noastră se dezvoltă, trebuie să răspundem la niște întrebări fundamentale. Care sunt domeniile principale unde Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe viitor? trebuie să facem o verificare de competență. Uniunea Europeană trebuie să se focalizeze doar asupra acelor aspecte unde putem avea un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. În domenii foarte importante, Uniunea Europeană trebuie să aibă și instrumentele necesare pentru a acționa. Un alt aspect important pentru viitor, cum putem consolida democrația parlamentară la nivel european? Pentru că e o miză. Cetățenii vor avea încredere în Europa numai atunci când pot să tragă la răspundere pe factorii decizionali. Și în al treilea rând, cum putem să consolidăm poziția Europei în lume, în această lume în care se ciocnesc Statele Unite și China, Europa poate să se piardă în această luptă sau poate să vorbească cu o unică voce. În campania noastră PPE în acest an, am pornit tocmai de la acest lucru, de la ascultare. Haideți să scriem acum împreună istoria Uniunii Europene ca un popor, colaborând cu cetățenii, cu parlamentele naționale și regionale, cu Parlamentul European, care are un rol central pentru că este ales de către popor. Noi, cei de la PPE, avem o idee foarte clară. Nu vom vorbi despre cel mai mic numitor comun, ci despre cea mai bună posibilă sumă a ideilor noastre. Și nu va fi un exercițiu teoretic, ci un început concret pentru o Europa mai modernă. Nu un exercițiu tehnic, ci o adevărată dezbatere cu privire la ce înseamnă să fii european. Să creăm pe lângă identitatea națională și identitatea europeană. Haideți ca această 10 aniversare să fie începutul unui nou vis european. Grupul PP este pregătit să facă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, doamna președinte Garcia Perez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La zece ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem ocazia să facem un bilanț. Tratatul de la Lisabona a fost uh, un rezultat foarte bun al Portugaliei, care avea atunci un guvern socialist. E un moment foarte bun. Sigur că două dintre statele membre înainte respinseseră Constituția Europeană în 2005, asta a generat foarte multă neliniște, însă în 2003, în 2004, convențiile respective n-au fost inutile. Au fost eforturi pentru a relua provocările Uniunii Europene. Ne concentrasem prea mult pe chestiunile de piață, uitând că putem să avem un proces mult mai ambițios. Vrem o democrație europeană care să poată să soluționeze problemele cetățenilor trebuiau abordate teme cum ar fi drepturile fundamentale, Europa cetățenie și să promovăm drepturile sociale. Totuși, referendum din Franța și Olanda au arătat foarte clar că cel puțin o parte din cetățeni nu făceau parte din acest proces, nu participau la el. Multe aspecte importante din nefericire au fost incluse în tratatul de la Lisabona și astfel s-au făcut foarte multe progrese, dar Uniunea Europeană are acum personalitate juridică și poate să semneze tratate și uh, internaționale. De asemenea, s-a întărit rolul Parlamentului European și s-a îmbunătățit participarea cetățenilor. Carta Drepturilor Fundamentale este din punct de vedere juridic obligatorie și a potențat drepturile cetățenilor europeni. E suficient? E clar că nu. Cetățenii europeni așteaptă mai mult de la noi. Iată de ce conferința privind viitorul Europei este o ocazie foarte bună pe care nu o putem pierde ca să relansăm procesul de integrare și să-l facem mai democratic, mai dinamic și mai aproape de oameni. Să nu facem aceleași greșeli ca în trecut. Să ne bazăm pe cetățenii europeni și pe societatea civilă încă de la început. Trei ei trebuie să participă și nu luăm decizii a priori fără a conta pe cetățeni. Dacă există voință politică, putem să facem mult mai mult uh, cu acest tratat, pentru că avem posibilitatea să facem acest lucru, să consolidăm uh, sistemul capului de listă ca și listele transnaționale. Cu voință politică am putea să depășim paraleza, para, paralizia unanimității în ceea ce privește fiscalitatea sau politica externă. Și în felul acesta o să ajungem la o fiscalitate corectă și să depășim situații cum ar fi blocarea negocierilor de aderare are pentru Macedonia de Nord și Albania. Să nu pierdem niciun minut în această problemă. În realitate, membrii Consiliului știu acest lucru, iar săptămâna trecută au găsit o modalitate de a depăși această unanimitate într-o manieră informală. Să sperăm că nu rămânem aici și Consiliul să accepte să reducă numărul de domenii în care se ia decizie prin unanimitate. Numai astfel putem să reacționăm la provocările cu care întâlnim. Începem un nou ciclu politic și este momentul să fim curajoți. Europa nu este ceea ce era acum 10 ani. Putem vorbi despre urgențele de climă, violența împotriva femeilor, refugiații de la porțile Europei care speră să aibă un viitor, sărăcia copiilor, sunt o mulțime de chestiuni asupra cărora trebuie să ne aplecăm, să luăm lucrurile în serios și să colaborăm cu cetățenii și cu societatea civilă ca Europa noastră să fie mai puternică și mai bună. Mulțumesc! Domnul Pascal Durand are acum cuvânt. Oui, merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, domnule președinte, ne aflăm într-un moment foarte important al Uniunii Europene. Ați spus uh, în discursul dumneavoastră de investire și dumneavoastră, domnule președinte, știți că ați acceptat uh, o sarcină foarte importantă Știți că este o vârstă frumoasă când copiii trec uh, de la școala primară, la școala gimnazială, la liceu și apoi la facultate. Practic, uh, copilul iese din confortul școlii pentru a se confrunta cu o situație mai complicată. Lumea s-a schimbat în 10 ani și știți acest lucru și știm și noi acest lucru. Provocarea cu care ne confruntăm acum nu mai este provocarea de acum 10 ani chestiunile climatice, chestiunile sociale, problemele de migrație, de deplasare a populației, problemele de democrație, pericolul la, cu care se confruntă democrațiile noastre și uneori chiar în interiorul Uniunii Europene, în ceea ce privește statul de drept. Noi trebuie să facem ca regulile să evolueze. Într-o lume care se schimbă, noi trebuie să ne schimbăm propriile reguli și trebuie să facem acest lucru într-o logică democratică, cu respectarea statului de drept. Și spun acest lucru și mă adresez Consiliului Interguvernamental mentalitatea trebuie să evolueze. Acum uh, trebuie să insistați mai mult pe reprezentarea cetățenilor europeni, care este Parlamentul European. Tratatul de la Lisabona a permis uh, acest prim progres și este absolut esențial ca acest proces să continue. Chiar și Consiliul trebuie să devină mai transparent, iar Comisia se poate baza pe doi colegiuitori. S-a explicat acest lucru. Conferința Europei, despre care ați vorbit în discursul dumneavoastră, doamnă președintă, este ceva esențial și este ceva nou și recunoaștem faptul că cetățenii europeni au intrat în dezbaterea publică, iar acum uh, trebuie să ținem cont uh, într-un mod uh, foarte puternic de așteptările lor. Noi nu mai putem să continuăm Uniunea Europeană fără societatea civilă sau împotriva societății civile. Acesta este tocmai scopul conferinței privind viitorul Europei. Nu trebuie să ne mulțumim doar să îi ascultăm pe cetățeni, ci trebuie să îi asociem proiectului european pentru ca în uh, secolul 21 să existe o reală cetățenie europeană, care să nu um, fie doar suma celor 27 de cetățenii ale statelor membre. Deci există ceva superior, interesul uh, superior uh, general european. Știu că Parlamentul va fi acolo să vă ajute pentru ca cetățenii și cetățenele europene să intre în uh, dezbaterea publică și în societatea civilă. Ajutați-ne și să nu lasă să, și să nu ratăm această șansă, care poate este ultima șansă a Uniunii Europene să se apropie de cetățenii europeni. Acum 70 uh, de ani a avut loc un alt eveniment, iar uh, Sir Winston Churchill a luat cuvântul uh, în Place Kleber, de la un balcon și a încheiat uh, cu uh, acest citat pe care vreau să-l menționez și astăzi. Pericolele care ne amenință sunt mari, spunea el, dar um, la fel de mare este și forța noastră. Nu există niciun motiv să nu reușim să realizăm scopul um, care a stat la baza acestei uniuni um, europene. Acest lucru era adevărat acum 70 de ani și rămâne la fel de adevărat și astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, acum 10 ani, când devenisem eurodeputat, intra în vigoare tratatul de la Lisabona și astăzi mă bucur pentru că este un progres în construcția acestei democrații transnaționale, care este Uniunea Europeană. Fără tratatul de la Lisabona, Parlamentul n-ar fi găsit dreptul de a ratifica sau nu tratatele internaționale n-ar fi câștigat dreptul de codecizie în majoritatea chestiunilor europene și de a audia și de a desemna pe responsabili europeni, începând cu Comisia. Lisabona integrează Carta Drepturilor Fundamentale, care devine obligatorie pentru a ă, proteja demnitatea, libertatea, solidaritatea, cetățenia și dreptatea pentru toți cetățenii europeni nu vreau să ignor încă un element pentru munți concetățeni de-ai noștri, mai ales în Franța, în Irlanda și în Olanda. Tratatul de la Lisabona a fost văzut ca o negare a refuzului lor refuzul acestui nou tratat pentru că avea niște dispoziții neoliberale, interdicția pentru Banca Centrală de a finanța investiții publice sau faptul că libertatea de circulare a capitalilor era o dogmă absolută și intangibilă este de fapt un dezechilibru între libertățile economice care sunt garantate în drept și drepturile sociale care sunt foarte, de foarte multe ori declarații de intenții ale statelor. Stimați colegi, tratatul de la Lisabona permite Parlamentului nostru să respingă tratatele pe care le consideră uh, contrare interesului general. De exemplu, s-a uh, nu uh, tratatul de liber schimb cu Mercosur Tratatul de la Lisabona dă Parlamentului codecizie în ceea ce privește politica agricolă comună. Ne servim de acest instrument ca să cerem o nouă propunere Comisiei aliniată la pactul ecologic deschide pozi comisiei posibilitatea de a face altceva în materie de fiscalitate. Încercați să folosiți articolul din tratat care vă permite să faceți lucruri, să fim curajoți. Încreierea, încrederea cetățenilor Uniunii Europene va fi recompensa noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Zani are acum cuvântul. Grazie, președinte. Oggi dovrà... Mulțumesc, domnule președinte. Am venit astăzi aici pentru a sărbători aniversarea a 10 ani a unui acord care ar fi trebuit să ducă la 10 ani de prosperitate și creștere în Europa. Din păcate, realitatea este alta. Acest acord s-a dovedit a fi un eșec, pentru că astăzi instituțiile europene sunt mai slabe, iar cetățenii europeni uh, sunt și ei într-o poziție mai grea. Astăzi, Uniunea Europeană se găsește într într-o criză profundă Uh, instituțională și politică, ceea ce eu cred că este simbolul eșecului abordării noastre, și anume de a centraliza politica, așa cum a fost promovată ea de tratatul de la Lisabona. Nu se respectă prerogativele statelor naționale, ale popoarelor și nu se respectă diferențele între națiunile Europei. Acum acestea sunt văzute ca un pericol, dar ele ar trebui să fie văzute tocmai ca un avantaj și ar trebui să fie protejate. Astăzi eu văd asemănări între abordările pe care le-am avut acum și aceleași greșeli sunt făcute și astăzi de Consiliu și de predecesorul domnului Michel. Aceleași uh, erori s-au făcut și în timpul uh, campaniei pentru referendumul uh, pentru Brexit. Instituțiile europene fac greșeli în modul în care abordează anumite națiuni. Aceleași greșeli pe care le-am văzut și la Brexit, doar că rezultatul a fost unul diferit. Referendumul din Irlanda a fost deturnat prin metode instituționale. Și eu cred că aceeași greșeală a fost făcută de Consiliu, chiar dacă nu au reușit să deturneze uh, alegerea cetățenilor britanici din 2016. Sfatul meu ar fi, haideți să nu mai repetăm aceste greșeli. În ianuarie va trebui să negociem un acord foarte important cu Regatul Unit și abordarea pe care ar trebui să o aibă și Consiliul și Parlamentul nu ar trebui să fie una de a pedepsi cetățenii britanici pentru alegerea pe care au făcut-o. Nu ar trebui să încercăm să deturnăm această alegere democratică. Ar trebui să facem toate eforturile pentru a ajunge la un acord care să protejeze întreprinderile noastre, cetățenii noștri, un acord care să ne permită și după 2020 să avem o relație benefică de cooperare cu Regatul Unit. Dacă Europa și instituțiile europene nu vor putea să-și asculte cetățenii mai îndeaproape și să ia în considerare în mod veritabil deciziile lor și prerogativele, să ține cont de prerogativele statelor membre, atunci peste 10 ani mă tem că nu vom fi în măsură să sărbătorim 20 de ani de la Tratatul de Lisabona. Mulțumesc, domnul Giambatski. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Au trecut 10 ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ar fi trebuit să fie un tratat uh, care să creeze o Europa constituțională, dar acesta a fost uh, unul din motivele pentru care a fost uh, creat grupul ECR în Parlamentul European noi apărăm uh, valori care sunt uh, incompatibile. Noi am vrut mai multă transparență și acesta a fost scopul tratatului de la Lisabona, dar de fapt a dus la eșecul democrației a dus la prea multă centralizare, la mm, decizii stângace care au uh, necesitat mult timp până să fie adoptate. Drept urmare, oamenii au început să nu mai aibă încredere în activitatea instituțiilor, iar tratatul de la Lisabona este și unul dintre motivele pentru Brexit. Există mm, încă oameni uh, astăzi care continuă să atace statele membre și guvernele care au fost alese în mod legal. Încă vor să pedepsească statele membre pentru aceste decizii uh, suverane în domeniul migrației, de exemplu. Tratatul de la Lisabona a dat uh, mai multă putere Parlamentului European, dar acesta a fost oare adevăratul scop? Eu aș vrea să cred că nu așa au stat lucrurile. Eu nu cred în uh, superstate uh, cum de genul Uniunii Europene în momentul de față. Nu cred în genul de proiecte care vor să îmi înlocuiască propria țară. Cred că tratatul de la Lisabona a fost o greșeală, a fost o Uh, tentativă de compromis, însă um, a dus la un uh, tip greșit de federalizare. Noi uh, avem nevoie de o Uniune Europeană cu state membre care pot să dea dovadă de respect reciproc. În concluzie, sărbători fericite tuturor! Mulțumesc foarte mult! Doamna Obri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi este foarte important să sărbătorim zece ani de la tratatul de la Lisabona, deși n-ar fi trebuit să fie adoptat după rezultatul referendumului din Franța, din Irlanda și din țările de jos este, are un caracter violent, antidemocratic, ca toate instituțiile europene și trebuie modificate pentru a face față a două provocări, schimbările de climă și inegalitățile iar drepturile fundamentale care au fost adăugate tratatului nu au rezolvat problemele justiției sociale, pentru că această cartă apare pe o piață fără suflet. Tratatele acestea nu sunt cuvinte dumnezeiești, trebuie să fie puse sub semnul întrebării, iar nou pact social, ecologic și social nu va fi putea pus în aplicare uh, în cadrul actual investițiile în tranziția ecologică sunt rupte de regula de aur care rupe și sistemul nostru de protecție socială. Se vede în Franța cu reforma sistemului de pensii care este impulsionată și susținută de Comisia Europeană și care duce la mișcări sociale. Dumpingul generalizat este încurajat de dogma liberului schimb și a liberei concurențe. Lupta împotriva evaziunii fiscale este de asemenea imposibilă sau foarte foarte greu de făcut atâta vreme cât există paradisuri fiscale europene, cum ar fi Irlanda și Luxemburg, care au drept de veto pierdem vremea în momentul în care ar trebui să punem în aplicare o revoluție fără precedent de după război. Sunt reguli depășite care trebuie eliminate și e prilejul pe care ne oferă conferința privind viitorul Europei. Trebuie consultate popoarele, dreptul de inițiativă al Parlamentului, transparența dezbaterilor la Consiliu, toleranța zero față de lobby. Trebuie să ne adaptăm la epocă, o regulă verde care să protejeze resursele naturale servicii publice care să fie și să dea dovadă de un protecționism solidar. Avem nevoie de un tratat care să meargă în acest sens iar impactul asupra progresului trebuie să fie armonios și durabil și să nu ne gândim la, central, la solidaritate și la altceva. Iată ce ar fi bine și ar fi în, bunător, în, în binele popoarelor europene am putea să avem capacitatea să facem față urgențelor timpului nostru. Și sunt lecțiile pe care trebuie să le tragem din această sesiune despre tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Domnul Bulo, care acum cuvântul. Domnule președinte, dacă n-ar fi fost tratatul de la Lisabona, e chiar foarte posibil că nu am avea Brexitul acum. Deci poate că ar trebui să fim recunoscători că ați decis să vă extindeți puterile, ați început să creați acest superstat și ați ignorat democrația, statele, națiune și pe alegători. Partidul Laburist, la momentul respectiv, nu ne-au dat un referendum și probabil că acum regret acest lucru. Și Irlanda, sigur, a avut un referendum, a obținut rezultatul greșit și a trebuit să voteze din nou. Haideți să ne amintim ce spunea Margaret Thatcher. Europa nu ar trebui să fie un instrument instituțional care să fie constant modificat conform unor concepte intelectuale abstracte. Dar asta a devenit Europa. Totuși, sigur, tratatul de la Lisabona ar conținea și articolul 50 care permite părăsirea Uniunii Europene și chiar și asta era o capcană menită să frustreze o țară care vrea să iasă până când uh, reușesc să uh, își ducă la bun sfârșit decizia. Dar Marea Britanie a reușit să se elibereze, mulțumită presiunii lui Nigel Farage și a partidului Brexit, care a dus la o reformare a Partidului Conservator sub Boris Johnson, vom părăsi Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. Așadar, sărbătoriți-vă tratatul de la Lisabona, iar noi vom sărbători recâștigarea suveranității, independenței și democrației în țara noastră, ca o țară liberă din nou. Acum are cuvântul doamna președinte von der Leyen. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși eurodeputați. Dacă ne uităm la începutul secolului, ceva lipsea în proiectul european. Cortina de fier căzuse deja. Comunitățile europene erau deja o realitate bine stabilită și totuși lipsea ceva. Așa cum spunea predecesorul meu, Jacques Delors, Europa avea nevoie de un suflet. A spus, era momentul să dăm un suflet Europei. Și tocmai asta înseamnă Lisabona. Dacă îi întrebați pe avocați, ei vă vor explica că tratatul de la Lisabona a conferit Europei o personalitate juridică unică. Sigur că da, așa a fost, dar înseamnă mai mult decât atât. Tratatul de la Lisabona a dat Europei un suflet sau, de fapt, a redescoperit adevăratul suflet al Europei. Un suflet care ne-a făcut să luptăm împotriva tira- tiraniei și să o învingem. Sufletul care a doborât cortina de fier și care ne-a reunit continentul. Tratatul de la Lisabona a mers până în miezul identității europene. Democrație, stat de drept, drepturi și libertăți pentru toți. Iar tratatul de la Lisabona a pus în prim plan uh, cetățenii Europei, a conferit mai multă putere Parlamentului European, Casa Democrației Europene a adus în prim plan parlamentele naționale și le-a oferit cetățenilor europeni dreptul uh, de a face un apel la comisie pentru a propune legislație. A fost o gură de oxigen care um, a animat democrația europeană. Da, a fost clădit un proiect uh, european în jurul economiei, dar Europa și-a propus să fie mai mult decât o uniune a cărbunelui și oțelului, mai mult decât o piață unică. Întotdeauna a fost uh, concepută ca o uniune și cu uh, tratatul de la Lisabona Europa și-a redescoperit vocația. Stimați eurodeputați, în ultimii 10 ani uh, au uh, suflat uh, vânturi puternice asupra Uniunii noastre, dar Uniunea noastră e ca o trestie care se îndoaie în vânt, dar care nu se rupe noile provocări nu o paralizează, ci o ajută să meargă mai departe pentru că își ia forța din principiile și valorile acestor tratate și din poporul european. Uniunea noastră nu este un um, fapt împlinit, este o construcție permanentă. Este o alegere de a se renoi în fiecare zi și tocmai aceasta este frumusețea și unicitatea sa. Sunt convinsă că încă nu am utilizat toate posibilitățile prevăzute de tratatul de la Lisabona. Din 2016, în calitate de ministru german al apărării, am contribuit la descoperirea cooperării structurate permanente în materie de apărare. Uh, deci, uh, așa, acesta a fost uh, titlul um, Uniunea Apărării. Deja se regăsea în tratat acest lucru, dar potențialul său încă nu fusese descoperit. Tratatul mai are încă multe alte lucruri să ne ofere pentru ca Europa să fie și mai eficientă, și mai puternică, și mai suverană. Acum uh, ne revine nouă sarcina de a pune în aplicare tot potențialul tratatului de la Lisabona. Și aici uh, s-au făcut multe propuneri astăzi. Acum, uh, cu ocazia um, celei de-a 10-a aniversări, privirile noastre se îndreaptă către următorii 10 ani. Acești ani vor fi așa cum um, îi vom face noi și cum îi vor face cetățenii europeni. În momentul adoptării tratatului de la Lisabona ne mai întrebam dacă Europa poate să aibă un imn sau un drapel. În ultimii 10 ani, milioane de cetățeni europeni au ieșit în stradă cu uh, drapelul albastru cu cele 12 stele, drapelul nostru european. Și milioane de europeni uh, s-au entuziasmat descoperind notele odei bucuriei minunatul imn al uh, Uniunii noastre. Europa uh, înseamnă cetățenii săi. De aceea, conferința privind viitorul Europei trebuie să fie mai întâi de toate conferința lor. Trebuie să ascultăm ceea ce au ei să ne spună. Trebuie să răspundem la preocupările și la speranțele lor acesta este omagiul cel mai frumos pe care putem să îl aducem tratatului de la Lisabona, un tratat care a dat un suflet Europei, un tratat care a creat o Europa a cetățenilor, un tratat care i-a readus pe cetățenii europeni în inima proiectului european. Europa este alegerea lor, este viitorul lor iar Europa este alegerea noastră pe care trebuie să o renoim în fiecare zi prin fapte. Vive l'Europe! Trăiască Europa! Grazie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președintă, iar acum îi dau cuvântul domnului președinte Michel. Domnule președinte, doamnă președintă, Stimați membri ai Parlamentului, e o plăcere să mă alătur dumneavoastră pentru a sărbători aniversarea 10 ani de la tratatul de la Lisabona. Ea aruncă o punte între trecutul Europei și viitorul Europei și ce loc mai bun să marcăm acest eveniment istoric decât Parlamentul European, care este un simbol luminos al democrației. Doamnelor și domnilor, Instituțiile contează pentru că ele dau legitimitate și asigură continuitate, așa cum spunea Jean Monnet pe bună dreptate. Ele contează pentru că extind capacitatea noastră de a acționa. Ele sunt o reflectare a valorilor noastre. Haideți să analizăm istoria puțin. Tratatul de la Roma a confirmat solidaritatea care leagă Europa și a, și ne aduce împreună soarta pentru totdeauna. Tratatul de la Maastricht uh, a reamintit importanța istorică a sfârșitului diviziunii dintre continent și a dus la vindecarea ranatelor noastre rănilor noastre. Tratatul de la eh, Lisabona a transformat Carta Drepturilor Fundamentale într-un instrument obligatoriu și astfel Uniunea are valori mai bune comune și a stabilit eh, calea pe care mergem pentru instituțiile de astăzi, respectul față de ele și angajamentul de îmbunătățirea a vieții cetățenilor. Cu toții ne simțim atașați de libertățile fundamentale, libertate, democrație și statul de drept. Tratatul de la Lisabona aruncă o lumină asupra acestor eh, credințe de bază tratatul de la Lisabona va întări democrația noastră, extinzând capacitatea Parlamentului de a merge înainte pentru Uniunea noastră. Tratatul de la Lisabona a dat Europei o voce mai puternică în afacerile internaționale pentru că a sincronizat politica externă. Astăzi putem să avem o prezentare mai unificată în fața lumii și pentru a parafraza pe Carol Bildt, fost prim, prim-ministru suedez, vreau ca Europa să fie un judecător, nu un, un jucător Doamnelor și domnilor, astăzi așteptăm cu nerăbdare provocările cu care ne confruntăm. Clima, agenda digitală, pacea, securitatea, apărarea, capacitatea de a vorbi cu o voce unică pe scena internațională. Mai mult decât oricând, sunt uh, ca și dumneavoastră convins că avem motive să avem încredere, motive să fim optimiști a început un nou ciclu instituțional, un parlament deja instalat și mobilizat, care se uită către viitor, gata să dezbată, gata să-și asume răspunderea. Știm foarte bine care sunt obiectivele comune. Programul Comisiei Europene care arată foarte clar și agenda strategică a Consiliului European, perspectiva conferinței privind viitorul Europei, ca să vedem, să ne tragem nu mânecile și să vedem cum putem să avem un nou elan european la 10 ani după tratatul de la Lisabona, care nu și-a arătat în deocamdată tot potențialul. Să ne gândim la viitorii 10 ani cu încredere, cu optimism și cu speranță și să nu uităm că trebuie să ducem acest ideal, acest vis european cu pragmatism, dar și cu o mare hotărâre pentru toți cetățenii europeni, că oricare ar fi originea lor, oricare ar fi cetățenia lor, oricare ar fi convingerile lor, pentru că ne bazăm pe aceste valori puternice care stau la baza acestui suflet european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Închidem dezbaterea pe această temă și o să facem câteva minute de pauză. Mulțumesc. Bună ziua, haideți să reluăm. Dichiarazioni del Consiglio europeo de la Commissione. Urmează acum pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și Comisiei Uniunii Europene cu privire la reuniunea Consiliului European din 12 și 13 decembrie. Vreau să vă reamintesc că la acest punct e posibil să solicitați intervenții spontane și cu cartonaș albastru, conform uh, sistemului standard electronic. Cred că știți cu toții cum funcționează lucrurile și am să dau cuvântul imediat președintelui Charles Michel, președintele Consiliului European. Aveți cuvântul, domnule. Le, le président... Domnule președinte, doamnă președintă a Comisiei, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, pentru mine este o onoare deosebită uh, să am uh, ocazia să mă exprim uh, pentru prima dată în fața Parlamentului European și exprim uh, dorința mea um, de a coopera în serviciul proiectului european. Am să încerc să vă ofer câteva informații legate de Consiliul European de săptămâna trecută. Prima, prima chestiune se referă la ambiția de a uh, Uh, încheia un tratat de pace cu natura. Schimbările climatice reprezintă o amenințare cu care ne confruntăm și la câteva um, ore de la anunțarea pactului ecologic a uh, acestui uh, mare plan de combatere a schimbărilor climatice, mă bucur să vă anunț că Consiliul European a încheiat în unanimitate un acord cu privire la obiectivul de neutralitate climatică până în 2050 cu uh, excepția unei uh, țări europene care are nevoie de mai mult uh, timp pentru a implementa acest uh, acord care a întrunit unanimitatea. Este un pas gigantic înainte și acest proiect este un uh, proiect uh, important uh, care ne ajută să stabilim o mare ambiție. Și, bineînțeles, aceasta ne ajută să punem în evidență faptul că, pe bună dreptate, Consiliul a indicat că această tranziție climatică trebuie să fie echitabilă, echilibrată din punct de vedere social și, bineînțeles, aceasta necesita și sprijinul necesar și uh, Banca Europeană de Investiții și-a asumat un angajament de finanțare în materie de schimbări climatice și uh, pentru asta este nevoie de un uh, fond uh, de tranziție uh, justă, pentru că nu toate țările europene au același punct de pornire. Există situații naționale care nu sunt exact aceleași și de unde importanța, în opinia noastră, de a avea o strategie care respectă alegerea diferitelor state membre uh, pe baza mixului lor energetic. Iată câteva elemente legate de acest prim subiect esențial uh, pentru următorii ani. Este vorba despre uh, lupta cu schimbările climatice. Este o provocare pe care trebuie să o transformăm într-o oportunitate, astfel încât Europa să fie lider mondial în materie de transformare ecologică, iar Consiliul European a încercat să-și aducă contribuția politică la acest obiectiv. Doamnelor și domnilor, următorul buget european va fi foarte complex. Este o chestiune complexă și dificilă din cauza uh, lacunei care rămâne după Brexit, pentru că asta înseamnă că celelalte state membre vor trebui să plătească mai mult și alte țări vor trebui să primească mai mult. Va trebui să încercăm să dezvoltăm un proces de negociere între lideri cu respect uh, pentru rolul Parlamentului European pe baza tratatelor. Și cred că această dezbatere asupra următorului buget european nu este doar o chestiune de procentaj din PIB, nu e doar o chestiune de contribuții naționale și sigur că este foarte vizibilă la nivel național, dar reprezintă de asemenea un element important în ceea ce privește conținutul, prioritățile și substanța a ceea ce vom vrea să facem în următorii ani, care este valoarea adăugată pe care vrem să o oferim și să o dezvoltăm în anii următori. De aceea va fi foarte important să găsim echilibrul just între politicile europene clasice, cum ar fi agricultura, coeziunea, pe de o parte, și pe de altă parte, noile politici, noile provocări cu care ne confruntăm, cum ar fi migrația, schimbările climatice, inovarea. Și eu cred că va fi foarte important să colaborăm cu liderii europeni și cu Parlamentul, cu susținerea Comisiei, pentru a încerca să facem pași în următoarele săptămâni și luni. Un alt punct important referitor la buget reprezintă condiționalitatea. Pentru diverse țări, acest lucru înseamnă diverse lucruri. Uh, pentru anumite țări vorbim despre statul de drept, pentru alte țări vorbim despre migrație sau despre dumping social sau fiscal. Un alt subiect important legat de bugetul european este flexibilitatea. Înțeleg că sunt multe țări care sunt în favoarea unei mai mari flexibilități. Să vedem cum vom putea să găsim un compromis pe toate aceste aspecte. Un alt punct important care are legătură cu bugetul european este, bineînțeles, chestiunea resurselor proprii. În uh, ceea ce privește bugetul, uh, am uh, remarcat semnalele puternice transmise de Parlamentul European, inclusiv pe acest subiect. Când vorbim de acest subiect important, unii vor să aibă în vedere mm, extinderea sistemului ETS, iar alții vorbesc în legătură cu fiscalizarea digitală, iar alții se gândesc la contribuții pentru deșeurile de mase plastice. Și, bineînțeles, sunt menționate și alte opțiuni. Care sunt procedurile în continuare? Bineînțeles, uh, președintele Consiliului European, cu sprijinul Comisiei Europene, va uh, avea discuții bilaterale intense cu statele membre cu intenția de a progresa către un compromis și va trebui să vedem uh, în ce moment ne apropiem de o zonă de aterizare politică în care să găsim uh, o decizie finală. În strânsă cooperare cu președintele Parlamentului European, uh, cu ocazia discuțiilor preventive și de altfel o primă reuniune a avut loc aseară cu o delegație a Parlamentului European pentru a ține cont de rolul instituțional al Parlamentului European prevăzut de tratate în acest proces de luare a deciziilor pe care toată lumea îl respectă, pentru că ori toată lumea dorește să dezvolte o bună relație de cooperare cu Parlamentul European. Am menționat de asemenea pe scurt problema Brexitului. Pe scurt pentru că în aceste două zile ale Consiliului European am luat cunoștință de rezultatele procesului electoral din Regatul Unit și uh, cu multă serenitate, cu mult calm, am explicat faptul că Consiliul European este pregătit să lucreze cu celelalte instituții. Uh, sub uh,